Seems that the system is working, so we can... Se pare că sistemul funcționează, deci putem începe. Everybody ready? Toată lumea e pregătită? Voi vorbi propria mea limbă, așadar v-aș ruga să vă luați căștile, voi vorbi italiană. Foarte bine, bun venit tuturor! Declarăm deschisă această reuniune în baza articolului 40, 14.1 a regulamentului, deputatul cu cea mai mare longevitate va prezida alegerile uh, în această comisie. Dat fiind faptul că membrii cu cea mai mare longevitate, domnul Berlato și doamna Pietikainen, nu sunt prezenți în Bruxelles, mi-au propus să uh, prezidez eu această reuniune. Vă reamintesc obiectivul acestei reuniuni este constituirea uh, biroului acestei comisii prin intermediul alegerii președintelui și a unui maxim de patru vicepreședinți în baza articolului 213 din regulamentul de procedură. Mai întâi vom alege președintele, care apoi va prelua conducerea acestei ședințe, după care vom proceda la alegerea celor patru vicepreședinți. Herbert Dorfman este înlocuit de către Christine Schneider. Constatăm că avem quorum pentru vot. Quorumul uh, s-a constituit așadar. În, în cele ce urmează vom uh, valida candidaturile. Am primit candidatura Silviei Limer pentru grupul Identitate Democratică. Vă întreb dacă vă confirmați candidatura. Da. În plus, am primit candidatura uh, lui Tilimet din partea verzilor. Vă întreb dacă vă confirmați candidatura. Prea bine. Avem așadar doi candidați. Am să întreb acum dacă coordonatorii grupurilor ID, vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult! E păcat să constatăm că verzii nu respectă sistemul DONT. A existat un acord precedent între grupuri în baza sistemului DONT pentru cei care au dreptul la candidatura pentru acest președinte. Se pare că Verzi nu cred în uh, democrație și în regulile pe care le avem în acest parlament, însă noi considerăm că fiecare grup, uh, indiferent de culoare, să aibă șansa să aibă o poziție reprezentativă, chiar și grupul ID. E păcat așadar să constatăm uh, ceea ce fac verzii acum, nerespectând procedurile din Parlament. Și, bineînțeles, vom uh, arăta și publicului cum uh, procedați în Parlament. Prea bine, mulțumesc pentru intervenție. Normele sunt clare, sunt două candidaturi și vom proceda așa cum prevede regulamentul. Vă anunț că va avea loc un vot secret dat fiind faptul că avem doi candidați. Vă reamintesc celor care participă la vot că aveți la dispoziție un singur vot, iar PP-ul are 8 voturi, 6 socialiștii, 4 Renew, 3 Verzi, 3 grupul IDE, și 3 grupul ECR, două voturi GUE și un vot pentru cei neafiliați. Vă mai reamintesc că în primul tur, candidatul care va obține majoritatea absolută a voturilor exprimate, ținând cont doar de voturile pentru, va fi cel ales. Vă mai comunic că alegerile vor avea loc prin vot secret, vot electronic iar deputații care sunt uh, conectați prin sistemul iVote își vor putea exprima opțiunea. Vă reamintesc că acest sistem de vot a fost folosit și în alte comisii, prin urmare funcționează. Deputații prezenți în sală vor putea utiliza pentru vot secret uh, cartela de vot obișnuită. Deci, vă rog pe toți cei care vor vota să inserați cartela de vot. Colegii conectați la distanță, care au primit <clears throat> deja o cartelă de vot electronică prin e-mail, trebuie să utilizeze sistemul prevăzut uh, pentru a accesa iCloud. Rezultatele scrutinului secret vor putea fi anunțate doar după încheierea ambelor tipuri de vot, aici în sală și voturile de la distanță. Domnule Weiss, doriți să interveniți? Da, îmi cer scuze, domnule președinte, cartela mea nu funcționează, staful meu încearcă să înlocuiască de... Bine. Prea bine. Voi proceda cu lectura instrucțiunilor. Probabil că cartela dumneavoastră va ajunge la timp. Atenție! Acum vă reamintesc tuturor celor prezenți în sală și celor care ne ascultă că <clears throat> butonul verde este pentru doamna Limers. Butonul roșu, cel cu minus, uh, îl validează pe candidatul Metz. Vă reamintesc celor prezenți în sală că în cazul unei erori în alegerii pot vota încă o dată apăsând butonul care corespunde opțiunilor de vot în intervalul în care votul este uh, deschis și eu voi lăsa uh, votul deschis pentru câteva secunde, deci veți avea această posibilitate. V-a parvenit cartela de vot? Deci până la primirea cartelei, vă amintesc că butonul plus sau cel verde este pentru candidata Limer, iar butonul minus sau cel roșu este pentru votul în favoarea doamnei Metz. Ricordo anche, ecco adesso abbiamo tutte le liste di voto, che dopo aver espresso il proprio voto... Vă reamintesc că după exprimarea votului prin intermediul iVote, Deputații trebuie să uh, semneze și să transmită declarația pe proprie răspundere că au participat la acest vot. Și această comunicare va uh, include exclusiv informații criptate în ceea ce privește votul. Dacă suntem pregătiți, declar deschis votul. Declar deschis votul așadar. Dichiaro aperta la votazione. Deci votul e deschis în continuare. Avete votato tutti? A votat toată lumea? Funcționează sau nu? În orice caz, vom ține cont de opțiunea dumneavoastră. Votul e încă deschis. Acum declar închis votul. mai așteptăm puțin. Astfel încât și colegii conectați să se poată conecta. De aceea, cifrele pe care le vedeți acum uh, pe ecran sunt doar cifre parțiale. Și trebuie să așteptăm acum 30 de minute. Yes. Allora, colleghi. Așadar, dragi colegi, declar suspendată ședința pentru 30 de minute pentru a permite verificarea voturilor la distanță, după care voi declara rezultatul uh, votului. Vă mulțumesc! So, ready? Sunteți gata pentru anunț? O să vorbesc limba mea maternă. Vă rog să vă puneți căștile. Iată rezultatele vot votului. Numărul de votanți 29. Voturi valide 29. Majoritatea necesară este de 15. Rezultatul voturilor din primul tur. Doamna Limer a obținut 7 voturi și doamna Tilimeț a obținut 22 de voturi. Iată, președinta comisiei nou aleasă este doamna Tilimeț și vă rog frumos, veniți doamna Meț la prezidiu. First of all, uh, În primul rând, vreau să vă spun că mă bucur foarte mult, mă simt extrem de onorată de a fi devenit președinta Comisiei de Anchetă privind transportul animalelor. Mi se pare că activitățile care ne așteaptă sunt extrem de importante. Oamenii au o serie de așteptări pe acest subiect atât de important. Îmi doresc să lucrăm cu toții, toate grupurile politice mi s-a spus uh, nu trebuie să fac un discurs prea lung, pentru că avem multe de făcut în continuare, administrativ vorbind, trebuie să îi alegem pe vicepreședinți. Vă mulțumesc foarte mult pentru încrederea acordată. So, now we go... Așadar, va trebui să votăm acum pentru alegerea vicepreședinților. Iată, numele acestor persoane care s-au uh, propus sunt nominalizate. Le am, în primul rând, pe acest... În primul rând, domnul Herbert Dorfman, pe lista de vicepreședinți propuși. Nu, întâi trebuie să vă spun care sunt cei care înlocuiesc persoanele care pot să voteze astăzi. Domnul Dorfman va fi și de această dată înlocuit la votare de doamna Christine Schneider. Și acum candidații pentru funcțiile de vicepreședinții i-am găsit. Primul vicepreședinte candidați doamna Malen Mortler, și o întreb dacă dorește și este de acord să fie candidată la acest uh, post. Nu este prezentă, dar am primit o confirmare în scris prin care ea ne confirmă această dorință. De asemenea, întreb, ca în orice democrație, dacă există și contracandidați mai dorește cineva să candideze la această uh, funcție de vicepreședinte? Nu. Se pare că nu. Așadar, putem să alegem, uh, o alegem prin aclamare. Pe cei care, care sunt prezenți în sală pot să o facă și prin votul electronic persoanele la distanță. Da. Bun, deci putem să aplaudăm. Yeah, we do immediately the second vote. just some explanation that I was needed uh, also to have. So on the I vote, there is uh, no special vote except somebody from the I vote would raise the hand. Deci nu votăm propriu zis, iar cei de la distanță ridică mâna pentru a-și exprima consimțământul. Așadar, în această situație putem să mergem direct la al doilea vot pentru postul de al doilea vicepreședinte, pentru că la prima Uh, tură nu avem pe nimeni care să se opună. Doamna Ania Hazenkam candidează acum pentru poziția de al doilea vicepreședinte. O întreb pe doamna Hazenkam dacă este de acord, într-adevăr, să candideze. Da? Spune doamna Hazenkamp. Foarte bine. Și dacă mai întreb, bineînțeles, dacă mai sunt alte persoane interesate să candideze. Nu. Se pare că nu, așadar... Așadar, și pe această candidată o putem aplauda, aclama și o declarăm aleasă. Pascal, you to intervene? Pascal? Îmi pare rău că vă întrerup și nu vreau să fac o declarație prea lungă. Profit de faptul că Ania a fost aleasă ca să spun că fără munca ei din mandatul precedent și cel actual, de altfel, nici nu am avea această comisie uh, existentă. În orice caz, îți mulțumesc, Ania, pentru tot ce ai făcut. Da, și eu îți mulțumesc ție uh, și Anei Hazenkamp pentru că ați uh, condus această bătălie și încă din iulie, când uh, de-abia am ajuns la Parlament, am fost uh, implicată în acest proces și vă mulțumesc amândurora pentru că, iată, azi avem această comisie de anchetă. Acum, al treilea vicepreședinte, domnul Mohamed Shahim, îl întreb și pe el dacă este de acord cu această candidatură. Este prezent în sală. Is it on? Yes, I agree. Doamnă președinte, da, sunt de acord. Vă mulțumesc foarte mult și vă întreb și de această dată dacă sunteți de acord să-l alegem pe domnul Mohamed Shahim. Îl aplaudăm, îl aclamăm. Felicitări și bun venit! Al patrulea vicepreședinte, domnul Martin Hojek, sper că nu i-am stâlcit numele, îl întreb și pe el dacă își confirmă această candidatură. Da? Vă mulțumesc. Mai sunt oare alți candidați pentru această funcție de vicepreședinte, al patrulea vicepreședinte al comisiei noastre? Nu? În aceste condiții îl aplaudăm și pe domnul Hozec. Felicitări și dumneavoastră și bun venit! So, it, it went quicker the Până la urmă a mers mai repede decât ne așteptăm. Așteptam oricum pregătiți mai multe scenarii. Iată, comisia noastră acum își poate intra în uh, funcție, suntem gata să ne apucăm de treabă, să vedem calenda calendarul. Asta va face întâlnirea coordonatorilor cu președintele și vicepreședinții și ne apucăm de treabă. Nu avem mult timp, dar Maria Noichel dorește să ia cuvântul, vă rog. Uh, thank you. I would only... Mulțumesc. Vreau să vă spun că e foarte important să avem o, o, un calendar al întâlnirilor, o listă acestora pe tot anul. Nu, și până la Crăciun cel puțin. Nu e bine să ne întâlnim așa de pe o zi pe alta. E nevoie de un calendar precis al întâlnirilor noastre ca să știm când ne întâlnim și în ce formulă, la distanță, hibrid, etc. E foarte important asta, pentru că nu avem decât 12 luni la dispoziție pentru a ne desfășura activitatea și de aceea trebuie să ne organizăm bine. Mm, da, sunt de acord. Pentru că și delirea de astăzi a fost confirmată cam în ultima clipă. O să încercăm pe viitor să facem mai bine, să ne organizăm mai bine. Aveți dreptate. Vă mulțumesc!